Stimați colegi, start our afternoon session. Începem acum ședința noastră după amiază. Jan. <laughs> ok, Miss Hazekamp, we're going to start. Doamna Hazekamp, vom începe. Bună ziua! Câteva anunțuri, dar Înainte de toate trebuie să adoptăm ordinea de zi. Sunt obiecții? Nu. Bun. Câteva anunțuri. Interpretarea este disponibilă în 22 de limbi. Reuniunea se poate urmări și pe internet. Și în ceea ce privește corigendul privind uh, dispozitivele medicale și um, dispozitivele medicale in vitro, putem spune că al doilea lot de corrigendum pentru cele două regulamente a fost uh, transmis către Comisia ENVI, care este Comisia pe fond. Aceste modificări au fost puse la dispoziția membrilor în uh, toate limbile, în documentele de ședință și acestea se vor considera că sunt aprobate Um, dacă nu se fac obiecții până în seara aceasta um, și dacă nu se face o solicitare din partea unui grup uh, politic. Dar o astfel de uh, cerere a fost depusă de către grupul um, SND și cele două modificări se votează mâine. După aceea se va face un anunț uh, în plenară pentru adoptarea politică definitivă și dacă se fac solicitările necesare, Um, dacă nu se fac um, solicitări să fie supuse votului, se vor considera adoptate. Apoi, în ceea ce privește reuniunea extraordinară a ENVI din 16 uh, decembrie, luni, la Strasburg, în primul rând va fi un schimb de opinii și o prezentare a raportului um, mediul în Europa, situația și perspectivele. Hans Brunix um, de la Agenția Europeană pentru Mediu va prezenta și va fi prima prezentare a um, comunicării cu privire la Pactul Verde Green Deal de către Franz Timmermans. S-a stabilit uh, și slotul e aproape sigur, 100%. Și dacă Uh, se face publicarea pe 11 uh, decembrie. France Tionan va veni uh, pe 16. Vă rog să fiți prezenți luni seara ca să avem acest prim schimb de opinii. Vreau să vă reamintesc că audierele publice cu privire la um, reforma PAC și populația de lupi în Europa. Vreau să vă spun că MVCO organizează două audieri publice săptămâna aceasta, miercuri după amiază, între 3 și jumătate și 6 și jumătate cu Comisia Agri, reforma PAC, sala 6Q2 și joi de la 10.30 la 1 cu PETI cu privire la populația de lup din Europa, sala 350. Și, nu în ultimul rând, aș dori să-i dau cuvântul lui Peter Lize pentru un anunț trist. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană. Mulțumesc, deci, domnule președinte. Colegii au aflat deja că, din păcate, s-a produs un eveniment foarte nefericit săptămâna trecută. Fostul nostru coleg, Francis Gambus, care a fost membru al Parlamentului uh, și al Comisiei noastre Um, mai mulți ani și care era foarte simpatic și care uh, a fost uh, asistent și um, a lucrat aici, a murit brusc uh, săptămâna trecută și ar, aș aprecia dacă i-am, ne-am aduce aminte de el și am ține cu toții un uh, moment de reculegere în amintirea sa. Thank you. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi. Comunicarea președintelor privind recomandările coordonatorilor. Deja s-a distribuit documentul. Dacă nu există uh, obiecții, atunci se consideră adoptat. Nu sunt obiecții. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Trebuie să fac o raportare cu privire la negocierile interinstituționale în curs, trialogurile. Voi începe cu trialogul privind taxonomia de la ultima ședință ENVI. Au avut loc trei trialoguri pe 6 20 și 27 noiembrie la Strasburg. Eu am prezidat personal aceste trialoguri, toate punctele de pe ordinea de zi au fost parcurse. Vom intra, sigur, în amănunte, dar am tratat domeniul de aplicare a regulamentului, definițiile, criteriile pentru activitățile sustenabile, utilizarea acestor criterii, guvernanța, criteriile pentru examinare publică, clauza de revizuire și așa mai departe. Deci, avem un trialog potențial final prevăzut mâine seară. După cum știți, este un trialog în care sunt implicate în aceeași măsură Econ și Envy. Mai avem și trialogul cu privire la calitatea apei și cerințele minime pentru reutilizarea apei în ceea ce privește apa pentru consumul uman. Cel de-al treilea trialog a avut loc pe 19 noiembrie. Parlamentul și Consiliul au făcut progrese încete în negocieri, au căzut de acord cu caracter provizoriu doar uh, pe baza clusterului bazat pe abordarea de risc. Uh, au fost uh, dezbateri cu privire la accesul la informații, materialele în contact cu apă, accesul la ape și anumiți parametri, mai ales plumb, perturbatori endocrini și microplastice. Apoi alte subiecte politice, cum ar fi perturbatorii endocrini, microplastice, și um, actele de implementare și delegate, plumbul, tot mai trebuie discutate. Nu sunt uh, mari modificări în poziția Consiliului și e destul de improbabil ca negocierile să se uh, încheie în uh, trialoguri de săptămâna aceasta, care inițial era prevăzut să fie ultimul. Un al doilea um, trialog Uh, referitor la apă, cerințele minime pentru reutilizarea apei. Pe 12 noiembrie, cel de-al doilea trialog privind aceste cerințe minime pentru reutilizarea apei s-a organizat și atunci Parlamentul și Consiliul au discutat în, în profunzime o serie de chestiuni specifice. S-a ajuns la un acord provizoriu cu privire la cooperarea dintre statele membre. În schimb, nu se mai discută um, obiectul și scopul și domeniul de aplicare. Uh, Apoi mai sunt um, discuții care sunt necesare cu privire la calitatea apei, uh, um, verificările de conformitate, informare, conștientizare, anexele 1 și 2. Pozițiile um, colegiuitorilor uh, sunt foarte diferite în continuare la managementul riscului, obligațiile privind apa care e utilizată, permise, autorizări uh, și opt-out-ul. Cel de-al treilea trialog se va ține în seara aceasta. Nu știu dacă sunt observații. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, 5. Salut prezența domnului Hansen, care este director executiv la ECA. Este vorba de vizita anuală, dar a mai fost o altă vizită acum două, trei uh, săptămâni. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Aveți 10 minute să vă prezentați activitatea, prioritățile și apoi vom da cuvântul diferiților membri vizați. Mr. Chairman, honorable members, all in... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mă bucur foarte mult să revin. Am fost acum câteva săptămâni împreună cu celelalte agenții uh, care raportează aceste comisii. Am uh, făcut raportarea noastră. Acum am venit eu singur pentru dialogul nostru anual ca să prezint rezultatele activității de anul trecut a ECA și uh, să vedem ce urmează. La ultima noastră discuție, acum un an, principalul mesaj pe care l-am reținut eu a fost acela că această comisie, sigur, într-o altă componență, avea preocupări mari cu privire la progresele ce se înregistrau la ceea ce se numește verificarea de conformitate pentru RICI. Acest lucru a figurat în presă destul de des. Câteva studii au fost la baza acestei acoperiri. Au arătat că sunt uh, foarte multe date care se, co se colectau în temeiul RICI și care nu erau conforme. Eu am uh, promis că voi crește activitatea pe care o să o facem noi la ECA în ceea ce privește verificările de conformitate. N-am vrut să prezint atunci o țintă numerică, dar sperăm să putem să raportăm cu bine astăzi. Încă un lucru care s-a întâmplat în ceea ce privește uh, această comisie și care vizează comisia aceasta este autorizarea RICI. A fost o altă rezoluție care a obiectat um, vis-a-vis -vis de o decizie a Consiliului care a acordat o autorizație și prin rezoluția respectivă au fost câteva comentarii cu privire la activitatea noastră de la ECA, iar rezoluția aceasta, din perspectiva noastră și având în vedere subiectele um, prezentate, reprezenta o continuare a mai multor um, rezoluții pe care le-a emis acest uh, Parlament și a fost în conformitate cu hotărârea pronunțată de curte în primăvară, care practic critica aceiași factori uh, și să sperăm că voi putea să acopăr și acest uh, uh, subiect. Dar să încep cu strategia. Consiliul nostru executiv a adoptat la sfârșitul uh, lui 2018, deci uh, la scurtă vreme după ultimul nostru dialog, un plan strategic pentru anii din 2019 până în 2023, care include trei uh, priorități strategice, dacă ar fi să le rezum uh, cum nu ar trebui, în primul rând ar trebui să identificăm uh, substanțele preocupante și să luăm măsuri rapide. Apoi, încă un uh, plan strategic este acela de sprijin al industriei în a obține informațiile pe care le avem noi la ECA, dar pe care le au și um, cei care se înregistrează în companiile lor în um, aval, în lanțul lor de aprovizionare, astfel încât să ajungă informațiile mm, la lucrător pentru a se proteja și de asemenea să ajungă și la consumator pentru a fi protejat și protejat și mediul. Și a treia prioritate strategică este aceea ca noi ca agenție să ne asigurăm că activitatea noastră se integrează mai bine cu alte acte normative care se referă la substanțele chimice pe care nu le implementăm noi, ci altele um, agențiile o ocupă, se ocupă și să avem o coordonare cu acestea și cu agenda internațională. Acum, dacă e să mă refer uh, la prioritățile strategice. La prima dintre ele să ne uităm un pic la bilanț, uh, cum să um, ajungem după aceea cu informațiile și în um, prioritatea uh, strategică 2 și la 3 voi prezenta câteva realizări și de asemenea am văzut că în um, orientările președintei Ursula von der Leyen și mai ales în contextul Pactului Verde și al agendei cu zero poluare, s-au uh, prezentat o serie de posibilități prin care noi, cei de la agenție, să sprijinăm acest tip de activități. Să începem cu conformitatea. Ținta pe care o aveam anul trecut pentru 2018 a fost 200 de verificări de conformitate și mă sunt mândru să um, vă raportez că aproape am ajuns la 300 sau chiar peste. Deci am uh, crescut numărul acestor verificări cu peste 50% și chiar astăzi putem spune că am încheiat 283 de verificări, 283 da, de substanțe și am acoperit 2318 înregistrări, cam 50, o creștere de 50% aproximativ față de anul trecut și cred că e un procent mare, așa cum am promis acestei comisii anul trecut. La autorizări, am uh, parcurs niște schimbări destul de însemnate la partea în care ne redactăm avizele și informațiile pe care le furnizăm uh, comisiei pentru a fi aliniați cu rezoluțiile dumneavoastră, dar și cu hotărârea curții. Nu voi intra uh, în detalii decât dacă mă întrebați. Vă putem spune doar că ne-am aliniat, respectăm opiniile pe care le-ați prezentat dumneavoastră și pe care le-a prezentat și scurtă și ce aș dori să menționez este că am făcut acest lucru în paralel cu un număr foarte mare de solicitări de autorizații, 120 de solicitări care sunt acum în uh, curs, în partea noastră de sistem, față de 22 pe tot parcursul anului 2018, când um, am fost ultima oară aici. Deci, o creștere de 5 ori a numărului de uh, solicitări de autorizație, așa că a trebuit, pe de-o parte, să accelerăm uh, activitatea, să sporim personal care se ocupă și să schimbăm modalitatea de lucru. La restricții am uh, continuat activitatea um, cu intensitate mare au fost destul de multe propuneri de restricții care erau uh, pregătite de către agenție sau care erau discutate. Pot să menționez câteva nume sau cifre pe care le pregătim în acest moment. După ce am primit solicitări din partea comisiei, avem nouă restricții care sunt în curs de discuție în uh, diferite comisii și cinci propuneri de restricții pe care le-am trimis uh, comisiei și care se află acum în proces de decizie. Una se referă la cernăla pentru tatuaje, un uh, domeniu care până acum n-a fost reglementat la nivel uh, european, ce substanțe chimice pot fi permise sau nu în aceste uh, cerneluri, microplastice și mai avem încă unul cu privire la um, Um, componente din cauciuc um, în sport. De exemplu, cauciucurile um, care provin din pneuri aflate în faza finală a ciclului de viață. Vă spuneam că e o activitate cu o intensitate mare. Pe baza acestei activități, de fapt știind că urmează această muncă, ce am făcut noi la agenție a fost să reorganizăm Uh, destul de mult modul în care ne organizăm pentru a veni în întâmpinarea acestor provocări, verificarea conformității, restricțiile, autorizațiile, dar și cu scopul de a încerca să ne plasăm mai bine, să fim în măsură să ne asumăm sarcini noi. Organizația noastră, ca atare, agenția, modul în care lucrăm, avem practic trei axe. Pe de o parte, pe centrele de competență, apoi toată agenția începe să se uite la grupuri de substanțe ca modalitate în care să examinăm uh, substanțele în rutină, să nu le privim izolat, ci mereu în grup și în sfârșit, uh, odată cu organizarea aceasta pe competențe și pe grupuri de substanțe, considerăm că putem să ne asumăm mai ușor sarcini noi ce înseamnă mai ușor? Înseamnă că putem să începem mai repede. Dintre sarcinile noi pe care ni le-am uh, asumat, menționez câteva, acum suntem operaționali uh, la centrele de otravă. Uh, um, avem uh, un sistem de diseminare a informațiilor către statele membre avem un număr de telefon de urgență uh, și autoritățile pot să dea sfaturi dacă apar uh, urgențe în gospodării în ceea ce privește utilizarea substanțelor chimice. De asemenea, uh, avem o bază de date privind deșeurile, suntem în grafic cu aceasta. Data trecută am discutat că era vorba despre o, o bază de date esențială pe care trebuia să o punem pe picioare, facem progrese bune și acum putem să preluăm uh, sistematic activități de la DG Ocupare cu privire la expunerea la locul de muncă și valorile limită. Dacă e să trec la prioritatea strategică 2, uh, menționez activitatea la lanțul de aprovizionare. Am lucrat foarte mult la eficientizarea obținerii de informații de la mii de persoane care înregistrează și informațiile privind uh, substanțele chimice sunt foarte um, mari, uh, această colectare să fie mai um, eficientă și să ajungă la companiile care uh, utilizează aceste substanțe. Pe partea de RICI am făcut progrese mari, acum discutăm cu statele membre și cu Comisia, pentru că o mare piedică în calea utilizării acestor informații valoroase de către uh, lucrători la locul de muncă este interfața cu OSH, legislația privind Uh, sănătatea și securitatea locului de muncă, dar aceste obstacole trebuie să fie depășite pentru a culege toate roadele acestei legislații și să beneficieze lucrătorii de toată securitatea și protecția uh, dintr-o asociere între OSH și rici. Și în sfârșit, la prioritatea strategică 3, dacă e să ne uităm la celelalte tipuri de legislație, dar și la um, contextul internațional, un um, progres foarte mare pe care l-am făcut este partea de colaborare cu Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentară și pentru Alimentație. Noi uh, sprijinim EFSA în implementarea noii legislații um, privind alimentația, mai ales prin um, dezvoltarea de sisteme de informatică pentru a îndeplini cerințele legislației uh, în domeniul alimentar este esențială cooperarea dintre cele două agenții. Vrem să construim sisteme identice la ECA și la EFSA pentru aceste scopuri, astfel încât să avem sinergii și o coerență a activităților. Dacă ar fi să privesc un pic către viitor, pentru a anticipa ce urmează în anii următori, e clar că pentru ECA avem uh, multe uh, sarcini care ne așteaptă. Cum vă spuneam, activitatea de verificare a conformității a tot crescut și intenționăm să o menținem și în următorii șapte ani la acest nivel ridicat, ca să putem spune în 2027 că am analizat toate substanțele de pe piața europeană și că am stabili, stabilit dacă e nevoie de gestionarea riscurilor sau nu. Vedem că în acel pact ecologic, Green Deal, avem, cel puțin din punctul nostru de vedere, o posibilitate, o oportunitate de a eficientiza multe, de, multe tipuri de legislație, multe recomandări făcute de comisie uh, și deci vom avea mai multă eficiență și consecvență mai mare între diferitele acte legislative privind substanțele chimice și astfel vom reduce și povara administrativă asupra companiilor și în același timp vor ridica și nivelul de protecție. Și în încheiere, ceva despre resurse. Ne îngrijorează orice reducere care s-ar putea aplica agenției. Acest lucru pleacă de la prezumția că vom avea la fel de mult de muncă așa cum avem și în prezent. Sigur ne veți spune astăzi că vreți să facem multă uh, verificare a conformității, uh, supraveghere, restricții, să ne ocupăm de restricții și să contribuim la tot ce poate apărea uh, în contextul pactului ecologic și al agendei zero poluare. Deci, uh, așteptarea mea, anticiparea mea ar fi că vom avea nevoie de resurse stabile la ECA și având în vedere propunerea actuală a Comisiei, lucrurile n-ar urma să stea tocmai așa, însă dacă doriți să discutăm despre aceste detalii, putem să o facem ulterior și cu aceasta am încheiat intervenția. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul pentru începutul dezbaterii persoanei de contact Envy pentru agenția dumneavoastră, Martin Ofrid. Mulțumesc, uh, <clears throat> domnule președinte. Bine ați revenit. V-ați referit parțial la pactul ecologic. Cum sunteți implicat, dacă sunteți implicat în vreun fel în acest, această inițiativă foarte importantă a Comisiei? Și aș vrea să ne mai spuneți mai multe despre felul în care vedeți provocările care ne așteaptă. Dacă vrem să încurajăm inovarea, să avem substanțe chimice mai sigure, dar uh, și în legătură și ce părere aveți în legătură cu siguranța uh, și protecția consumatorilor, importurile din China și uh, creșterea explozivă a pieței online. Cum vedeți lucrurile? Cum poate ajuta ECA în combaterea acestor probleme? Mulțumesc! Doriți să răspundeți mai întâi la prima întrebare a persoanei de contact, care e privilegiată, după care urmează o rundă de uh, întrebări. Mulțumesc, mulțumesc, Martin. Voi începe cu uh, subiectul mai mare, pactul ecologic. Bineînțeles, implicarea noastră constă în a spune comisiei ce s-ar putea face, ce am putea noi să facem dacă ei decid să facă ceva. Deci e o discuție destul de teoretică. Însă, Ideea noastră de bază are, aș spune, două componente. Una privește economia circulară, cealaltă mai bună integrare a legislației existente. Ca să încep cu cea din urmă, pe care am și atins-o în trecere puțin mai devreme, mai sunt aproximativ 40 de acte legislative europene care privesc uh, substanțele chimice dintr-o abordând o componentă sau alta, dar care intervin diferit și în momente diferite în ceea ce privește diferitele substanțe și noi le analiz- pe care le analizăm noi la ECA analizând aceste acte legislative sau prezentând mai degrabă consecințele analizei noastre comisiei, deja arătăm cum putem fi mai eficienți, mai consecvenți în implementarea altor acte legislative. Și ca să dau un exemplu, avem uh, directiva cadru privind apa care stabilește niște condiții și standarde cadru. Există restricții pentru substanțe periculoase în deșeuri și există ceea ce ați discutat deja la punctul precedent pe ordinea de zi, apa potabilă. Există legislație și privind apa potabilă și a, uh, se, s-a sugerat că ar trebui să ne asumăm și alte sarcini în această privință. Deci, iată, avem mai multe acte normative de care dacă ne-am ocupa am putea asigura mai multă consecvență și mai multe sinergii și cred că pentru, sine, uh, că pentru cetățenii asta înseamnă că avem costuri mai mici, mesaje mai simple care nu se contrazic și evaluarea noastră ar garanta această consecvență. În legătură cu economia circulară, din punctul meu de vedere, dacă mă uit la ce se întâmplă și la comunicările Comisiei privind economia circulară, înțeleg că aceasta presupune un accent pus pe materiale și pe circularitatea lor. Materiale nu înseamnă decât un amestec de substanțe, deci garantarea siguranței acelor materiale folosite în economia circulară înseamnă că și noi am putea avea un rol foarte important, dar de asemenea și în promovarea inovării, în crearea de materiale circulare care pot fi folosite mai bine și reciclate mai bine. În ceea ce privește provocările legate de inovare, există deci aceasta, uh, mai există și provocarea de a substitui acele substanțe periculoase. Și dacă ne uităm uh, la RICI și la regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, dar și uh, la reglementările privind biocidele, vedem că toate uh, ne uh, îndeamnă și ne împing uh, să trecem la substanțe mai puțin periculoase, la înlocuirea ei. De exemplu, în procesul de autorizare pentru uh, crom s-a inovat mult. În loc de crom 6 se folosește crom 3, care e mult mai puțin toxic, deci mult mai puțin riscant. Deci vedem că implementarea propriu-zisă de care ne ocupăm noi uh, Uh, împinge către inovare, dar, bineînțeles, se poate spune, întotdeauna putem face mai mult. Ne trebuie însă și resurse. Deja însă avem uh, un istoric bun în ceea ce privește inovarea în sensul, uh, în direcția siguranței. Dar, bineînțeles, putem să insistăm, insistăm mai mult și pe circularitate. <coughs> și apoi, în legătură cu produsele importante, ține de legiuitori și de noi, e ca să coordonăm uh, pe cei care pun în aplicare legislația și cu siguranță vrem să colaborăm mai mult cu uh, autoritățile din statele membre pentru a ne asigura că frontierele noastre sunt protejate de produse ilegale care ar putea intra venind, cum spuneați, de exemplu, din China. Mulțumesc. Acum uh, întrebările rapide. Începem cu Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule Hansen. Ați menționat uh, câteva lucruri, unele foarte aplicate, pe care aș vrea să le reiau și eu. Și să vă pun o întrebare mai generală. Ați vorbit de Chrome. Acum uh, câteva săptămâni aceast- am avut o dezbatere foarte importantă pe acest subiect, cu o decizie foarte strânsă și ni s-a spus că în anumite domenii Chrome 6 e încă un material indispensabil și ni s-a mai spus că alternativele trebuie încă verificate. Uh, vorbim aici de IMM-uri și uh, în audierea din uh, octombrie, n-a venit nimeni să spună că există o alternativă clară. Ne-am discutat foarte mult și cu predecesorul dumneavoastră pentru a vedea cum pot face IMM-urile să respecte toate cerințele care se impun, dar e un fel de contradicție. Dacă avem o audiere, nu vine nimeni să spună există o alternativă, însă impunem IMM-urilor să folosească alternative pe care nu le prezintă nimeni. Apoi, în legătură cu pneurile, știm că există o oarecare contradicție, tensiune între economia circulară și necesitatea de a reduce tot mai mult pe viitor prezența substanțelor pelicuroase. Din câte știu eu, în cazul pneurilor, nu uh, există acolo substanțe periculoase în cantități atât de periculoase încât să, de mari încât să fie periculoase pentru om, dar știm că de-a lungul anilor uh, din procesul tehnologic de producție s-au scos anumite substanțe, deci acum uh, n-ar mai fi un pericol așa de mare pentru oameni. Și al treilea lucru, uh, în legătură cu uh, ocuparea forței de muncă. Majoritatea substanțelor sunt periculoase în procesul de producție, de aceea avem reguli stricte, dar asta nu înseamnă neapărat că există o problemă pentru consumatorul final și de aceea mă gândesc că soluția este să lucrăm la regulile privind um, angajații, muncitorii și acolo să fim mai stricți. Mulțumesc, SND, Iute Gutelen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hansen, pentru faptul că sunteți din nou alături de noi și pentru tot ce a spus. Am uh, discutat deja despre studiul uh, Institutului German Federal pentru Evaluarea Riscului și uh, Riscurilor și a Agenției de Mediu Germane, care au spus că o treime din substanțele chimice produse uh, sau importate în Uniunea Europeană din 2010 încoace încalcă legislația de protecție a consumatorilor și a mediului. Doar 31% au fost declarate a fi conforme din punct de vedere legal, iar restul mai trebuie uh, analizate. Regulamentul RICI obligă companiile să raporteze ECA, să spună dacă substanțele lor sunt cancerigene, sunt neurotoxice, uh, mutagene uh, bio se acumulează sau sunt uh, dăunătoare pentru sănătatea copiilor sau pentru fertilitatea umană. Nu trebuie acordate autorizații pentru substanțe periculoase sau pentru cele care uh, mai e nevoie de analize și cred că sunteți de acord. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord că e o problemă, că Europa are această problemă că autorizează substanțe chiar dacă informațiile impuse lipsesc. Și, mai mult, aș vrea să vă întreb dacă pregătiți un plan de măsuri pentru a îmbunătăți conformitatea și dacă da, când o să-l vedem și dacă ne puteți deja spune sau da câteva idei în legătură cu măsurile prevăzute în el. Știu de asemenea că numai 20% din toate cererile sunt de fapt verificate în Europa și aș vrea să întreb de ce. Și încă două întrebări în încheiere, pentru că vreau să uh, valorific posibilitatea de a interveni. În legătură cu abordarea privind gruparea, înțeleg că veți lucra de anul viitor în, uh, cu această metodă și veți compara noile substanțe în volume mici cu unele asemănătoare. Ne dați mai multe detalii, vă rog, despre această metodă de lucru și, în încheiere, ultima întrebare despre microplastic. ECA a propus, așa cum știți, bineînțeles, să se interzică adăugarea de microplastic în uh, anumite produse, cum ar fi cele cosmetice, pasta de dinți și așa mai departe. Când putem să ne așteptăm la un plan general și la măsuri în această privință. La ce ne putem aștepta? Mulțumesc! Grupul Verzilor. Mulțumesc că ați venit aici pentru a ne prezenta activitatea dumneavoastră. Unele dintre întrebările mele deja au fost adresate de către colegi și eu aș vrea să știu ce procentaj din dosarele RICI chiar sunt verificate în acest moment și uh, știm cu toții că ar trebui să fim la 20%, dar vrem să știm efectiv unde suntem. Și de asemenea, credeți că anumite dosare vor uh, fi 100% conforme ca să nu mai avem acele procentaje mari uh, prezentate de doamna Gudel? A doua întrebare legată de autorizații. Uh, Cred că în ultim, ultimul mandat, dar și în acesta, cred, sunt autorizații problematice, cum ar fi pentru Chrome 6. Cred că dacă un solicitant nu prezintă un dosar complet cu toate informațiile care trebuie să fie în el, atunci nu trebuie acordată autorizația. Nu ar trebui să tolerăm lipsa de informații. Am văzut că RAC face anumite recomandări ținând seama de avantajele economice, dar cred că asta ar trebui lăsat pe seama comisiei, pentru că RAC și CEAC ar trebui să facă doar evaluări de risc. De asemenea, aș vrea să știu cum se face o evaluare adecvată a eventualelor soluții de substituție. Până acum nu am văzut așa ceva. Cred că în locul acordării autorizației ar trebui să uh, încurajăm inovarea cerând o evaluare a soluțiilor alternative. Și aș vrea să știu ce părere aveți și despre dioxidul de titan, despre care o să discutăm uh, mai târziu în ședința noastră. Mulțumesc pentru Guia Alia Vandenkamp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Hansen, pentru prezentare. Aș avea o întrebare legată de regulamentul privind produsele cosmetice. Regulamentul european privind cosmeticele adoptat în 2013, care interzice testarea pe animale pentru produsele cosmetice și pentru ingredientele lor, a fost un mare succes, răsunător. Însă, uh, Agenția Europeană pentru uh, substanțe Uh, chimice insistă pe testarea ingredientelor uh, pe animale, conform RICI. Uh, se vorbește în RICI de testare pentru că mm, cei care lucrează în industria cosmeticelor ar putea fi expuși la anumite substanțe. Dar sunt permise oricum testele pe animale, indiferent dacă sunt lucrători expuși sau nu, ceea ce subminează regulamentul din 2013 și că, de fapt, uh, RICI trece peste interdicția de a avea testare pe animale și aceasta fără, a fi, ca, fără ca consumatorii să fie informați corespunzător. Sunt deci de acord că practicile dumneavoastră conform RICI subminează regulamentul privind uh, interdicția testării cosmeticelor pe animale? Cum veți rezolva această problemă majoră care înseamnă o trădare crederii consumatorilor? Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimele două uh, de la PPN. Novac. Mulțumesc! Mulțumesc și domnului Hansen. Vă mulțumesc pentru prezentare. A fost uh, foarte bună. Aș avea câteva întrebări. Rezultatele activității dumneavoastră sunt avute în vedere atunci când Uniunea Europeană negociază acorduri comerciale cu țări terțe? Și dacă da, cine se ocupă de acest lucru? Am tot pus această întrebare în mai multe foruri, însă nu am primit încă un răspuns mulțumitor. Cum putem fi siguri că produsele importate din țări terțe nu conțin substanțe periculoase? Deci cine supraveghează și analizele dumneavoastră sunt avute în vedere atunci când se încheie acorduri comerciale? Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultima întrebare? Doamna Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai multe informații în legătură cu dosarul privind dioxidul de titan, despre care vom discuta mai târziu. Așadar, mai întâi aș vrea să vă întreb care e calendarul uh, prevăzut pentru revizuirea recomandărilor privind deșeurile în ceea ce privește clasificarea dioxidului de titan, pentru că cred că trebuie să ne asigurăm că orientările vor fi disponibile în momentul în care intră în vigoare clasificarea, ca să nu avem uh, confuzii și mm, probleme. În prima versiune a actului delegat se vorbește de materiale plasate pe pia- introduse pe piață. Însă acum s-a șters această trimitere, deci v-aș întreba dacă știți de ce s-a întâmplat acest lucru. Și în legătură cu raportul dumneavoastră privind dioxidul de titan, sunteți gata să oferiți o clarificare la anexa 3 de ce s-a spus uscat înainte de pulbere? Pentru că, așa cum uh, se spune în acest text, există proiecte de reciclare în care, de fapt, e prezent uh, dioxidul de titan, dar nu este inhalabil cred că s-ar putea naște aici niște neînțelegeri. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebări concrete, așteptăm acum răspunsuri concrete. Thank you very much, Mr. Chairman. I'll do my... Mulțumesc foarte mult, o să mă străduiesc, domnule președinte. În primul rând, verificarea de conformitate și acordarea autorizării respective. Deci, întâi verificare uh, și apoi acordarea sau nu a autorizării, anumite restricții și apoi voi vorbi despre alte aspecte mai ample legate despre comerț, comercializare, uh, locuri de muncă sau partea de ocupare, dioxidul de titan și cosmetice. În ce privește verificările de conformitate, ne-am pus de acord cu Comisia că vom spori volumul acestor verificări și astfel Comisia a făcut niște propuneri către comisiile pertinente și s-a adoptat această um, um, modificare, ajungând la 20% uh, verificări în cadrul RICI. Asta înseamnă că e vorba aici de mai multe dosare vizate, dar dacă vă întrebați uh, câte substanțe sunt vizate, probabil că vă interesează uh, dar e mai complicat, aș spune că e vorba de între 30 și 40% dintre toate substanțele înregistrate și pe care le vom lua uh, la rând în cadrul uh, verificărilor de conformitate. Pentru alte substanțe ne-am uh, gândit să vedem dacă există un risc imediat sau nu și anumite, anumite restricții care se apară pe eticheta respectivă, autorizare sau, după caz, restricționare, alte limite eh, ce privește substanța respectivă la locul de muncă și pragurile respective. Pentru alte substanțe care sunt deja în circulație, eh, se poate spune că nu e nevoie de alte verificări suplimentare, dar mai există un al treilea grup sau set de, de, de elemente care se referă la următoarele. Sunt substanțe care nu par preocupante, după părerea noastră, dar s-ar putea ca datele să nu fie conforme. Aș putea intra în anumite detalii tehnice, dar despre ce este vorba? Substanțe care în general se consideră că nu sunt toxice, nici experții nu consideră că sunt toxice și s-a demonstrat asta în mod foarte clar uh, acest lucru, iar cei care înregistrează aceste substanțe uh, vom discuta cu ei ca să le arătăm acest lucru și ca dosarele lor să fie în regulă. V-am spus că am luat la rând toate aceste substanțe și ele se înscriu în cele trei categorii menționate până acum substanțe care poate sunt conforme, dar nu trebuie să mai vedem alte date suplimentare de verificare pentru că asta ar însemna costuri mult prea mari. Dar că totuși dosarul poate să fie în continuare îmbunătățit. Vă spuneam, până în 2027 toate substanțele vor intra într-una dintre cele trei grupe de, unul dintre cele grupe, trei grupuri de verificări. Tot așa uh, o iau în acela, aceeași logică și când vine vorba de uh, autorizări, vom face asta sistematic începând cu ianuarie în viitor, în sensul că toate substanțele care apar în aceste procese ale noastre, pe care noi le evaluăm, le vom uh, considera din punct de vedere al echivalenței lor uh, chimice. Vom vedea dacă ele sunt înregistrate uh, sau revin în cadrul înregistrărilor până la un anumit nivel. După cum v-am spus, vom face acest lucru în mod sistematic începând cu anul viitor. Noi suntem prima agenție din lume care s-a angajat în acest gen de demers. V-am spus că ne-am și reorganizat complet ca să putem să facem acest lucru. Deci la autorizări, autorizații, problema este cu substanțele înlocuitoare. Pot să spun că sistemul acesta de autorizație este un sistem destul de nou față de cele precedente. El încă nu s-a rodat complet. Mai e nevoie de timp și trebuie să ne asigurăm că toți cei interesați știu că există acest sistem la care ei pot să și contribuie. Ca alternative, putem să spunem că am arătat foarte clar ce facem noi și ce face Comisia în acest uh, sens al uh, propunerii de substanțe alternative, care ar fi costurile respective și ce se poate face dacă autorizația respectivă se poate acorda sau nu în aceste condiții și asta putem spune că interesează direct comisia care poate să ia noi uh, măsuri în acest sens. Iar deciziile luate de comisie până acum sunt bazate până acum pe vechiul format al propunerilor noastre sau avizelor noastre. Acum avem un nou format care a apărut și până se va uh, vedea asta și la nivelul comisiei, va mai trece puțin timp, probabil în a doua jumătate a anului viitor. Veți vedea asta reflectat în noile decizii ale comisiei, dar uh, noi ne-am vrut să ne asigurăm că între noi și comisie diviziunea muncii se, este foarte clară. Am discutat uh, cu firmele care propun alternative, am discutat cu persoane individuale care vor să înregistreze noi substanțe alternative și așa mai departe. Și în ce privește cromul, înlocuirea cu crom 3 și tehnologiile aferente sunt lucruri care au apărut exact în timpul procesului de autorizație. Ne-am dorit ca lucrurile să se petreacă mai din timp în amonte, înainte ca ECA să ia hotărârea și să autorizeze, dar uh, e clar că e nevoie de timp pentru ca aceste lucruri să se disemineze în Europa și pentru ca producătorii să poată să intre în acest uh, proces. Este clar că e loc și de mai bine. În ce privește Chrome 6, într-adevăr, și aici merită spus că toate avizele pe care noi le-am produs pentru firmele care au solicitat autorizația au uh, spus că uh, nu vor depăși două părți uh, pe PM uh, la locul de muncă. Acesta a fost angajamentul lor, iar uh, noul cadru conferă deci o protecție sporită lucrătorilor care manipulează aceste substanțe. Deci sunt măsuri complementare tocmai pentru a-i uh, proteja pe acești lucrători expuși. Cât privește restricțiile, problema aceea cu cauciucurile sau pneurile, într-adevăr, e vorba de substanțe care au fost uh, cumva uh, interzise ca și materii prime și care se întorc pe ușa din dos, ca să zic așa, atunci când sunt prelucrate și intră în componența altor produse și deci în, circulația, în circulație și producție și consum, trebuie să vedem nivelul de concentrație acestui uh, chimice moștenite, legacy, uh, Uh, Legacy Chemical și dacă s-ar accepta un, uh, o, o, o compoziție mai, mai înaltă, ar trebui să existe niște măsuri. Pe de altă parte, dacă vorbim despre microplastice, terminologia este foarte importantă. Secretariatul la ECA a produs o propunere de restricții pentru ca să se renunțe la microplastice treptat pentru toate întrebuințările sale în Europa. Asta a discutat în comitetul nostru de evaluare a riscului de la ECA, de la agenția noastră, deci și ne așteptăm ca acest comitet, precum și cel de analiză socioeconomică de la ECA, să facă anul viitor uh, sau să vină cu o propunere uh, dacă se va uh, implementa această măsură pe baza cunoștințelor experților. Și cam când să așteptăm aceste evoluții, întreabă domnul președinte. M-aș sfătui cu colegii mei, consulta cu ei și să vă anunț după aceea când uh, vor parveni avizele de la aceste două comisii, stați că am primit informația în luna iunie anul viitor. Vă mulțumesc, dragi colegi! Atunci vom uh, încheia munca noastră în iunie și Comisia Executivă va primi aceste două avize ca să-și ia hotărârea care se impune o parte din aviz uh, va viza și uh, alternativele la folosirea microplasticile, ca să, trec la, să mă întorc la discuția de mai dinainte. Deci, și aici, probabil că se va promova ideea de a promova substanțe alternative pur și simplu mai sigure. Aș trece la alte aspecte, poate mai generale, sunt de acord cu tot ce înseamnă siguranța, securitatea la locul de muncă. Este clar că acele domenii trebuie să fie în continuare mai uh, interconectate, să existe sinergii pentru a avea, pe de o parte, o bună protecție a lucrătorilor, pe de altă parte, costuri reduse pentru angajatori. Aici sunt mari oportunități pentru că noi facem uh, evaluări uh, științifice ale nivelelor maxime de expunere la locul de muncă, um, care sunt tot atâtea inputuri pentru uh, decizii bune în acest domeniu, dar asta înseamnă că uh, părțile trebuie să discute, să dialogueze, să facă compromisuri. Uh, nu, nu e vorba aici de politică, ci e vorba pur și simplu ca, de, ca fiecare să poată să își dea seama Uh, din punct de vedere tehnic de, despre ce este vorba. Și din punctul de vedere al produselor cosmetice, nu sunt de acord că um, RICI uh, subminează interdicția testării pe animale a produselor uh, cosmetice. Nu sunt de acord, vă spunem, Noi completăm și respectăm uh, uh, ce se spune în regulamentul respectiv în, compa în comparație cu regulamentul RICI Noi nu credem că în Europa nu se poate asigura la un moment dat siguranța anumitor produse sau siguranța locul de muncă eh, atunci când sunt produse chimice implicate, fără a recurge la testările pe animale. Există, bineînțeles, o contradicție între, între dezideratul politic uh, de a nu mai avea niciun fel de testări ale, pe animale ale produselor din mm, produsele cosmetice și pe de altă parte RICI care spune că trebuie ca uh, lucrătorii să fie în condiții de siguranță cei care manipulează aceste substanțe. Așadar, există o linie destul de uh, subțire, dar totuși bine definită uh, între aceste două uh, deziderate. Regulamentul privind produsele cosmetice și, pe de altă parte, ceea ce impune RICI. Agenția noastră, ECA, nu are satelite sau alte entități în afara Europei. Noi, atunci când mergem la discuții, suntem uh, practic reprezentanții ai uh, UE uh, sub egida Comisiei și nu semnăm noi uh, acorduri de liber schimb sau alte acorduri comerciale pe cont propriu. Cât privește importurile, cum să ne asigurăm că acestea sunt conforme cu legislația? Industria uh, chimică și cei care folosesc RICH uh, spun că e nevoie de mai multe controle la frontieră pentru a detecta importurile ilegale. Rolul nostru este unul uh, mic, dar totuși există acest rol în momentul în care discutăm cu autoritățile polițienești și cu alte autorități din statele membre în acest sens, uh, încercând să sporim și noi, deci vă spuneam, implicarea, dar e clar că noi nu avem uh, decât un rol relativ uh, minor când vine vorba de ce se petrece efectiv uh, um, în ce privește controlul importurilor la frontieră. În ce privește dioxidul de titan, e o întrebare cât se poate de tehnică, nu m-am pregătit și nu pot să răspund uh, la asta în uh, detaliu. Există uh, o notă foarte tehnică în anexă pe care o pot eventual cita, dar nu o pot explicita. Voi vedea asta și cu colegii mai târziu. În general, Comisia dumneavoastră, Parlamentul în general, au un rol de a juca în lumina tratatelor în ceea ce privește uh, deciziile Comisiei în legătură cu agenția, deciziile ECA. Eu știu că uh, uneori uh, opiniile științifice și de experți ale ECA pot fi contrazise, pot fi uh, contestate. Nu am toate detaliile și nici n-aș intra în amănunt, dar așa la o primă vedere pot să vă spun că ECA consideră că dioxidul de titan, dacă este inhalat, are uh, efecte carcinogenice din categoria uh, 2, nu categoria 1A sau 1B, dar este totuși o substanță Um, care produce cancerul la categorie, deci de categorie 2. Toate studiile au demonstrat acest lucru și pe asta ne vom baza um, pe criteriile globale armonizate și dumneavoastră înși v-ați hotărât că pentru a lua niște hotărâri aveți nevoie de date și expertiză uh, tehnică, tehnică și științifică. Și în cadrul uh, RICI, vă spuneam, aceasta este opinia Comisiei noastre de specialitate. Deci, dioxid de, de titan, categorie 2, prin inhalare, uh, am supus uh, datele respective acum 2 ani și am considerat că în acest sens substanța respectivă în acele condiții respectă cerințele acelea. Încă o dată, deci, dacă este inhalată, substanța aceasta produce cancerul, substanță de categorie 2 și, din perspectiva managementului de risc, se poate eventual uh, stabili sau folosi instrumentul cel mai adecvat uh, pentru gestionarea riscului pe această substanță, însă având în vedere clasificarea sa, uh, nu cred că acest instrument va fi propus. Noi clasificăm substanțele pentru a per, uh, permite lucrătorilor dintr-un atelier, uh, atunci când manipulează o substanță, să știe dacă ea este sau nu cancerigenă e clar că dacă acea substanță nu apare cu eticheta respectivă, ea nu va trezi suspiciunile sau atenția lucrătorului care o manipulează. Deci, pe asta uh, mergem noi și în Uniunea Europeană. Uh, angajatorii știu foarte bine că angajații trebuie să primească aceste informații. Nu neapărat uh, dacă nu clasifici, dar totuși propui limite maxime de folosire, este puțin mai uh, bizar. Este ca și cum ai uh, propune o viteză maximă pe drumuri de 30 km la oră, dar fără să montezi pe drumuri panourile de restricționare a vitezei respective. Have an OEL. Deci lucrătorul chiar dacă are o limită, măcar știe din capul locului despre ce e vorba dacă vede eticheta pe borcan. Asta ar fi o primă reflecție. Înțeleg că dezbate subiectul acesta uh, la punctul următor. Și mâine votăm. Deci dacă aveți ceva să ne spuneți, ar fi bine să aflăm înainte să votăm. Acum, ca observații de încheiere, aș invita unul dintre cei doi uh, reprezentanți ai Parlamentului în uh, bordul ECA să comenteze, profesora um, Cristel Bernard. Vă mulțumesc! domnule președinte. Am luat notă de punctele foarte exprimate, foarte interesante exprimate în această ședință, dar nu voi încerca să răspund specific la întrebări. A fost primul an în care am fost membră a Consiliului Executiv și aș vrea să vă împărtășesc trei lucruri care m-au preocupat. În primul rând, am observat că ECA încearcă să acționeze prompt la sarcinile pe care le alocă Parlamentul și Comisia și încearcă să își um, alinieze activitatea cu planul strategic. Face acest lucru printr-o alocare optimă a resurselor și prin optimizarea procedurilor și proceselor pentru a include eficiență în sarcini. S-au dat exemple E vorba de schimbări care se verifică mereu cu bordul de management și uh, se caută acordul acesta. Apoi, două lucruri care mi se par provocări mereu când particip la ședințele bordului. În primul rând, bugetul. ECA are un buget variabil, veniturile variază ECA are niște estimări uh, cu privire la veniturile viitoare și până acum a reușit să-și îndeplinească sarcinile, dar s-ar putea să devină o provocare dacă îi se alocă mai multe sarcini, fără resurse suplimentare. Și încă o provocare e legată de faptul că ECA este o agenție foarte digitalizată. Multe resurse se alocă către, către baze de date și schimbul de informații. Și până acum ECA a îndeplinit toate termenele prescrise și o să ne asigurăm să se întâmple la fel și în viitor, în ciuda acestor provocări. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. Încheiem acum acest dialog anual, dar Acum așteptăm uh, o nouă strategie poluare zero din partea Comisiei în contextul noului Pact Verde. Expertiza dumneavoastră va fi uh, de salutat în săptămânile, lunile și anii care vor veni. Ne vedem curând așadar la Comisia Envi, pe dumneavoastră, echipa dumneavoastră și vă mulțumim pentru tot ce faceți. So we move to the other agenda item. Uh, number six, start. Trecem la următorul uh, punct, 6. Este vorba de obiecția vis-a-vis -vis de mm, articolul 111.3, uh, în temeiul uh, articolului 113, acte delegate privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor, în cazul acesta dioxidul de titan, raportor Ana Zalevska de la ECR. Scuze, cât timp am? Four minutes maximum. Okay. Patru minute maxim. Mulțumesc. Tetanul już właściwie și rozpoczęła i niestety... Doamnelor și domnilor, discuția cu privire la dioxidul de titaniu a început deja. Dar trebuie să spun că domnul Hansen nu prea m-a, conv- convins. Nu e vorba de o convingere aici, e vorba de probe concrete. După ce am examinat toate documentele, pentru a ajuta mediul, consumatorii, cetățenii, pot să remarc că discuția durează de peste 2 ani, dar nu s-au prezentat probe noi. Comisia nu are nici ea probe concrete, s-a desfășurat un studiu foarte costisitor pe cobai și s-a concluzionat că se poate extrapola rezultatul acestui studiu la oameni. Sigur că aici foarte important este partea de clasificare. Este foarte important să se clasifice acest dioxid mai sus, deși să recunoască că este vorba de o substanță cancerigenă dar asta în contextul discuției cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă. De ce? Pentru că de cele mai multe ori este vorba de o substanță sub formă de pulbere. Deci trebuie să ne ocupăm în primul rând de această substanță în directiva care se ocupă de condițiile de lucru și de asemenea Trebuie să ne gândim la situațiile în care oamenii nu o să fie expuși acestui dioxid de titaniu în același mod în care sunt în acest moment. Și nu putem uh, să acceptăm, fără alte studii, ideea de a se schimba clasificarea. De ce? Pentru că dioxidul de titaniu este folosit în mii de produse și nu există studii sau probe care să confirme pericolele presupuse pentru sănătatea omului. Dioxidul de titaniu are proprietăți uh, specifice, mai ales în contact cu dioxidul de azot și pentru că nu avem analize noi, probe noi și nu există deloc o, uh, o analiză financiară care să examineze costul de înlocuire al acestei substanțe, în contextul acesta mi se pare oportun să mă opun acestui proiect ar trebui întâi să examinăm condițiile de lucru, eventual directiva de resort ar trebui să fie modificată. Vom avea o discuție structurată cu grupurile politice. Începe cu PP. Cine ia cuvântul? Peter? Nu, doamna Spirachi. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să explic că, în principiu, nu suntem împotriva uh, clasificării um, dioxidului de titan, dar considerăm că dacă l-am încadrat ca posibil cancerigen, s-ar ajunge la o incertitudine mare și s-ar putea să aibă consecințe negative asupra mai multor uh, industrii în uh, reciclarea mai multor produse și în standardele de siguranță și sănătate în muncă se aplică acum doar la deșeurile sub formă de pulbere care conțin uh, sub 0,1 grame de dioxid, dar pulbera nu este definită și se lasă loc de interpretare. S-ar putea să se afecteze chiar și uh, proiecte uh, finanțate de Uniunea Europeană, care se referă la deșeuri. Deci ar trebui să se folosească probe mai multe. Înțeleg că uh, Uh, pericolele pentru sănătate au fost uh, confirmate prin uh, um, teste asupra cobailor și înțeleg că durează astfel de studii, de aceea aș dori să votăm pentru obiecție, pentru că mm, Comisia vrea să ne furnizeze lămuriri suplimentare cu privire la propunerea pe care a înaintat-o Comisia. Mulțumesc. De la SND? nu este aici persoana care să um, prezinte subiectul. SND nu sprijină obiecția, nu știu să vă explic de ce, dar aceasta este poziția noastră. Păi da, foarte bazată pe știință. Acum, de la Renew. Mulțumesc. Trebuie să facem o diferență la Renew nu suntem perfect uniți. O parte din grup se opune obiecției cu argumente că riscurile legate de, de cancer sunt uh, mari și trebuie protejați uh, lucrătorii, dar sunt și alții, cum sunt eu, din mediul industrial. Oamenii știu cum să se protejeze și nu sunt de acord cu argumentele președintelui ECA indiferent de etichetare, dacă instruirea care li s-a făcut nu e bună, nu o să uh, se protejeze bine. Acum, problema nu se pune dacă acest uh, compus este periculos sau nu, ci dacă există o modalitate sustenabilă de a-l trata. Și cred că mai modalitatea sustenabilă este să trecem prin limitele profesionale, ocupaționale, pentru că se referă acolo la riscurile de sănătate și cele care vizează agenții profesioniști care se ocupă de acea substanță chimică. Riscul este legat de uh, substanță în formă de uh, pulbere cu concentrare ma- în concentrație mare. Uh, nu e vorba de uh, expunerea la produsul final care se distribuie cetățenilor. Deci, eu sunt în favoarea acestei obiecții. Mulțumesc! Pentru verzi, doamna Paris, Paulus. Trebuie să recunosc că sunt surprinsă. PP-ul știu că se lăuda că vreți să luptați din greu cu cancerul și acum mi-e foarte greu să cred că acum obiectați uh, etichetării unei uh, substanțe care este cancerigenă. Mi se pare că e o contradicție în poziția dumneavoastră. Și nu e vorba de faptul că avem nevoie de probe științifice suplimentare. Cum spunea și domnul Hansen, avem evaluarea ECA, evaluarea de la IRC, care se îndreaptă în aceeași linie, avem o evaluare clară. Este vorba de o substanță cancerigenă și vre, tot ce vrem este uh, să punem o etichetă în care spunem e cancerigen, nu folosiți asta sub formă de uh, Ă, spre. Deci trebuie să facem acest lucru pentru a-i feri din calea riscului. Mulțumesc. În numele ID nu figurează un vorbitor pe listă. De la ID e cineva? Vă rog. Mulțumesc! Poziția noastră este cea pe care o susținem de multă vreme. O cunoașteți când e vorba de can- produse cancerigene. Și nu cred că în contextul acesta al unei obiecții ar trebui să revenim asupra normelor obișnuite de etichetare și de reevaluare a produselor. Trebuie să ne îndreptăm într-un singur sens, protecția cât se poate de mare a lucrătorilor, chiar dacă înțelegem și cerințele uh, întreprinderilor, trebuie să primeze securitatea lucrătorilor. Și cred că în contextul acestui obiecții nu cred că se asigură aceasta. Mulțumesc de la GUE Ania Hazenkamp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deși am făcut un prim pas către clasificare pentru a preveni consumatorii. Uh, o mare parte dintre aspecte sunt uh, lăsate în afara acestei uh, considerații. Sănătatea, până la urmă, este principala grijă. Deci, aici nu trebuie să facem compromisuri. Dacă sunt substanțe uh, periculoase care au riscuri, trebuie să um, le clasificăm cât se poate de uh, sus, astfel încât să avem o strategie de înlocuire. De asemenea, nu înțeleg cum a putut comisia. Știți că nu a avut o abordare nedemocratică și când a fost uh, vorba de OMG-uri și acum uh, are o astfel de abordare în ceea ce privește astfel de substanțe și încalcă avizul ECA. Trebuie să urmeze Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor. Nu pot să înțeleg uh, cum doamna Zalewska consideră că ține cont de interesele legitime ale lucrătorilor și ale mediului dacă ține cont doar de interesele companiilor. Nu putem să sprijinim abordarea colegii noastre. Mulțumesc. Și ultimul meu, ultimul vorbitor este uh, Peter, Peter Lize. Da, e clar că noi, PPE, de fiecare dată ne întâlnim cu această situație că vrem să facem altceva decât vor cei de la verzi. Însă vrem să analizăm lucrurile cu mare atenție. Am vorbit de curând cu oameni de la Institutul German pentru Cercetare contra cancer, privind cancerul, uh, și mi s-a spus că există probe bune că, de, că substanțele de care uh, vorbim încă nu au fost uh, implicate în mod cert în vreun deces în Europa. Colega noastră a pus niște întrebări foarte concrete și noi suntem gata să intrăm în toate detaliile, dar până la urmă, în Germania, asociația care se ocupă de protecția lucrătorilor consideră că e ne- necesară această obiecție. Avem destule uh, reguli și măsuri de protecție, iar ministrul uh, muncii, care este de la Partidul Social Democrat, a spus acest, același lucru. Deci trebuie să ne punem întrebarea. Chiar e util această obiecție? Și aș avea trei întrebări pentru comisie. E adevărat, în primul rând, ce a spus uh, uh, cea care a ridicat obiecția, dacă există într-adevăr produse care mm, sunt periculoase pentru consumatori, uh, cum ar fi lacul de unghii, apoi efectele asupra reciclării, care sunt, dacă sunt minime și dacă uh, există totuși, și ce, se, ce semnalăm, cum semnalăm E clar uh, că nu putem spune pentru o anumită culoare, uh, o anumită vopsea e periculoasă, putem spune eventual doar că ar putea fi periculoasă, dar ce propunem concret? Ca să știe lucrătorii ce au uh, de făcut, ca să nu se expună. Uh, cred că pot apărea probleme mari. Deci, întrebarea mea e foarte concretă. Exact ce semn, ce marcaj punem? I will give the floor. Mulțumesc. Voi da cuvântul uh, comisiei de la DGMV pentru a încheia acest uh, subiect. Mulțumesc. Mulțumesc pentru Știți că obiectivul regulamentului CLP este să avem un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății prin identificarea riscurilor. Deci proprietățile interesante ale substanțelor. Două modalități de clasificare, ori industria o face, ori prin uh, clasificare armonizată, inițiată ori de statele membre, ori de către industrie. Clasificarea din regulamentul CLP indică că pentru substanțe ca să fie cancerigene, mai ales la categoria 2, atunci armonizarea este calea de urmat. Așa că propunerea noastră s-a bazat pe avizul Comitetului pentru Evaluarea Riscului de la ECA, care știți că examinează propunerile din partea statelor membre și a industriei și de când și-a emis acesta avizul, după cum ați spus mai mulți pe bună dreptate, nu a mai fost niciun fel de element de probă care să conteste uh, decizia acestuia. Deci singurul aviz științific pe care îl avem este acesta al RAC. Dar uh, suntem și în linia concluziilor agenției uh, Internațional pentru Cercetare în domeniul cancerului, o agenție a OMS care a identificat uh, dioxidul de titaniu ca posibil cancerigen pentru oameni și de asemenea se aliniază și cu măsurile luate de Comisie în Europeană, cum ar fi interzicerea acestui dioxid în uh, altă formă, în cosmetice, uh, dacă e vorba de spray-uri sau dacă poate fi inhalat. După cum uh, um, ați, uh, după cum uh, am spus, decizia noastră este bazată pe probe și vrem să spunem că clasificarea este în domeniul CLP e o soluție mai bună decât reglementarea în um, legislația în domeniul muncii. Cele două, de fapt, sunt complementare. Faptul că o substanță este mai sus clasată la CLB obligă industria să prezinte o, da, o fișă de securitate, astfel încât lucrătorii să poată să trateze cum trebuie substanța, să fie sigură. Este așadar o obligație să existe această prezentare a uh, fișei. În plus, se asistă uh, stabilirea unor limite, unor valori limită în domeniul legislației pentru protecția muncii dar uh, nu se limitează această problemă la protecția lucrătorilor. Este vorba de probleme și pentru lucrători independenți care nu sunt acoperiți de oși și pentru consumatori care pot și ei să fie expuși la această substanță. Cât despre consecințele clasificării noastre armonizate. Se va îmbunătăți informarea cu privire la caracterul de risc al substanței și va duce la decizii mai informate în ceea ce privește o, o um, utilizare sigură și va um, um, duce de asemenea la folosirea mai sigură a substanței. De asemenea, această clasificare armonizată se bazează doar pe riscurile pe care le implică substanța. Unde e vorba de riscurile expunerii. Unul dintre dumneavoastră ați făcut trimitere la faptul că Pulberea e un termen ambigu, deci că vor fi probleme de aplicare. RAC a recomandat ca uh, persoana să fie în categoria 2 cancerigen prin inhalare și în decizia um, comisiei se clasifică la categoria 2 pentru uh, particulele cu un diametru mai mic de 10 mm. Dăm un diametru specific. Considerăm că în felul acesta răspundem la particulele care pot fi inhalate. E un diametru foarte specific și se permite prin aceasta executarea deciziei. Um, uh, uh, s-a pus o întrebare și în legătură cu studiile pe animale. Uh, E vorba de relația dintre rezultatele studiilor uh, pe animale și potențialul de a extrapola acele rezultate la um, uh, oameni. Și de aceea s-a stabilit în RAC să nu se clasifice substanța ca și cancerigenă 1B, ci 2. Așadar, relația dintre studiile pe animale și temerile legate de sănătatea umană deja au fost avute în vedere în decizia Comitetului pentru Evaluarea Riscurilor RAC ce se va eticheta. Substanța va trebui etichetată, precum și amestecurile clasificate, adică cele sub formă de pudră. Sunt amestecuri care nu vor trebui clasificate conform deciziei noastre și acelea vor fi cele lichide. Însă ele vor trebui să uh, fie uh, etichetate. Nu clasificate, dar etichetate. Și uh, va trebui să se explice că pot conține particule respirabile și va trebui să fie un avertisment care va spune uh, nu uh, inhalați particule uh, din acest produs. Cred că am răspuns uh, la toate întrebările și voi încheia prin a spune în legătură cu noua comisie care și-a preluat mandatul astăzi, că lupta împotriva cancerului e o prioritate mare și avem o singură soluție să combatem substanțele care provoacă cancer. Fără identificare uh, nu să putem să folosim uh, în siguranță substanțele. Thank you very much. So <clears throat> we will vote, uh... Mulțumesc foarte mult. Vom vota pe acest subiect foarte sensibil mâine. Acum putem trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, uh, o obiecție referitoare la importurile de hrană pentru animale din Arabia de Sud, Joel Benon de la IDE. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o comunicare minimalistă îngropată în comitologia actelor delegate, prin care Comisia propune să se adauge Arabia Saudită la lista de țări terțe din care putem uh, importa produse pentru hrana animalelor de companie și uh, că acestea pot uh, și tranzita Uniunea. Astfel, ni se arată că Arabia Saudită a oferit uh, date privind uh, conformitatea standardelor sale. Noi însă vedem trei uh, motive să respingem această propunere. În primul rând, piața europeană nu are nevoie de aceste importuri. Deja este pe surplus. Vedem aici o concurență artificială, deschizând porțile Europei unor produse din state terțe ceea ce ar însemna, de fapt, coborârea standardelor sociale de mediu și de calitate. Pentru că, trebuie spus adevărul, Uniunea Europeană nu are cum să verifice periodic, corect, realizarea și respectarea caietelor de sarcini uh, acordate întreprinderilor din state terțe. La fel și se întâmplă și cu principiul uh, precauției. În al doilea rând, la fel de important, în Arabia Saudită se aplică șaria, care prevede sacrificarea animalelor fără asomare. Această tehnică de sacrificare, și vă invit să verificați consecințele sanitare, pentru că sunt importante, înseamnă uh, uciderea animalelor fără asomare, fără a se ține seama în vreun fel de bunăstare animală. Principiul este înscris în uh, dreptul european și noi respectăm viața animalelor și apoi validarea unei astfel de decizii înseamnă că vom încheia un parteneriat comercial cu o țară uh, care uh, nu respectă deloc aceleași valori ca și noi. E o țară arătată cu uh, degetul foarte frecvent pentru că nu respectă dreptul internațional, își ucide jurnaliștii, oficial și în mod periodic finanțează uh, terorismul uh, nu ține seama de drepturile femeilor și, uh, în general, drepturile omului nu sunt respectate în această țară. Din toate aceste motive, nu putem susține propunerea Comisiei și vă cerem, dragi colegi, să ne susțineți în această obiecție. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru grupurile politice, să începem cu PPE. Mulțumesc. Ca raportor din umbră al PPE pe acest dosar, mă opun acestei obiecții privind actul de implementare, privind importurile de hrană pentru animale de companie din uh, uh, Arabia Saudită. De ce? În primul rând, autoritățile din uh, regatul Arabiei Saudite ne asigură că țara respectă condițiile sanitare relevante și garantează controlele privind producția de um, produse pe bază de carne de pui. Cred că dacă adăugăm deci Arabia Saudită la lista țărilor, de, țărilor terțe de unde putem importa sau aduce în tranzit um, hrană pentru animale în Uniunea Europeană, este justificată. Procesul de autorizare respectă standardele internaționale aplicabile și standardele Uniunii și dacă votăm obiecția înseamnă că nu respectăm principiile uh, ce stau la baza comerțului pe bază de reguli. Deci vă propun să respingem această obiecție. Mulțumesc! Mulțumesc pentru SND acum. Mulțumesc! Acum uh, cunosc subiectul uh, ceva mai bine și pot să vă dau și explicații. SND nu va susține această obiecție. Cam din aceleași motive ca și PPE. În primul rând, sunt mai multe țări care pot import, ă, exporta către Uniunea Europeană, Turcia, Maroc, Israel și acolo se sacrifică la fel. Și permitem astfel de practici chiar și în Uniunea Europeană în prezent. Nu credem, deci, că trebuie să facem această deosebire între țări. Acestea fiind spuse, vrem să discutăm, să vedem dacă în general putem să îmbunătățim uh, situația animalelor în țările cu care facem comerț. Nu credem însă că obiecția aceasta este modalitatea adecvată, deci noi vom vota împotriva acestei obiecții. Mulțumesc! Mulțumesc pentru Renew, domnul Stefanota. Thank you, Chair. Um, I would like to commend Mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportorul, raportoarea pentru chestiunea menționată aici, însă aș vrea să vorbesc un pic mai mult de principii și poate că nu e o legătură directă, însă e important. Știu că am discutat despre transportul animalelor în multe foruri aici, în Parlamentul European, dar chiar săptămâna aceasta în România, în țara mea, o, un transport mare de 14.000 de oi s-a înnecat în Marea Neagră. Uh, e ceva ce ține de acorduri internaționale, pentru că odată ce ești în mări, în apele internaționale, nu se mai aplică dreptul european. Și aș vrea o clarificare din partea Comisiei. Ce putem face pentru a introduce în acordurile bilaterale clauze care să susțină standardele noastre privind bunăstarea animală și pe, cele, și pe celelalte menționate de doamna raportor? Mulțumesc pentru verzi. Nu intervine Nimeni? Nu am un nume. Cred că e un subiect foarte important, doamna Meț. Dar până la urmă e vorba de binele animalelor și de ce putem face pentru a îmbunătăți situația. Încă discutăm despre rezoluție ca să uh, facem ceva discriminatoriu, cum spunea SND, dar până la urmă să protejăm uh, animalele. Mulțumesc, ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Nu suntem de acord cu cei care ridică obiecția. Ca și antevorbitorii, suntem pentru comerț liber și comisia ne-a spus că e în regulă, deci nu avem motive să nu-i credem și nu credem că așa trebuie să discutăm cu Arabia Saudită. Deci nu suntem de acord cu obiecția. Mulțumesc pentru guie. Nu avem o intervenție. Foarte bine, interesant. Bun. Din partea comisiei, degesante, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Noi considerăm că propunerea de regulament respectă întru totul competențele privind implementarea prevăzute în actul de bază. O țară non-UE care cere autorizare pentru importuri de produse de origine animală face obiectul unor evaluări riguroase pentru a ne asigura că poate respecta condițiile relevante pentru sănătatea animală și uh, umană și uh, Asta ține și de uh, controlele pe durata mm, procesului de producție și după aceea. Noi acordăm mare importanță bunăstării animalelor, inclusiv uh, în momentul sacrificării și de aceea articolul 12 din regulamentul 1019 din 2009 a creat de colegiitori impune cerințe concrete în ceea ce privește importurile de carne din țări terțe. Însă aceste cerințe nu se aplică și animalelor folosite pentru producția de mm, hrană pentru animalele de companie. În plus, avem și măsurile de siguranță alimentară stabilite în regulile de bază ale OMC, Organizația Mondială a Comerțului. Conform acestora, hrana pentru animale trebuie să respecte standardele pentru sănătatea animală și umană stabilite uh, Uh, de Organizația Mondială pentru Sănătatea uh, Animalelor. Însă acolo nu se spune nimic despre bunăstarea animalelor atunci când ele sunt folosite pentru a produce hrană pentru animalele de companie. Așadar, în această privință, noi am evaluat sistemele de control existente și am constatat că se pot oferi garanțiile necesare și solicitate de regulile europene pe baza articolului 13 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 44 din regulamentul 1099 din 2009, care oferă o derogare în cazul sacrificării rituale în Abator. Uniunea trebuie să respecte libertatea de religie și dreptul de a-și manifesta religia în, inclusiv în practicile sale, așa cum se spune articolul 10 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uni- a Uniunii Europene. Noi considerăm că legislația Unii reflectă corect un echilibru bun între considerațiuni legate de bunăstarea animalelor și libertatea de religie hrană pentru animale de companie din, Uniunea, eh, din Arabia Saudită va însemna produse din carne de pui, produs care vor putea fi importate în Uniunea Europeană. Avem 57 de țări din care putem importa astfel de produse în Uniune deja și, în încheiere, Comisia notă de faptul că dacă se adoptă această uh, obiecție uh, ar fi un precedent pentru de, de nerespectare de către Uniunea Europeană a regulilor internaționale, ceea ce nu corespunde abordării noastre de respectarea normelor în comerțul internațional. Mulțumesc. Vom vota mâine această obiecție. Acum trecem la punctul uh, următor de pe ordinea de zi, punctul 8, și voi da cuvântul uh, lui Michel Alivezi. Rivezi, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de o propunere de rezoluție care să conteste, de fapt, o măsură ce ține de regulamentul de aplicare actual al Comisiei, ce se bazează pe supravegherea produselor importate din Japonia. Comisia a modificat în anexa 2, anexa 2 și șterge de acum cerințele de analiză pentru anumite produse și uh, e vorba de trei prefecturi uh, vizate, unde am și fost de altfel, prefecturi din uh, Japonia care au fost contaminate atunci când s-a produs accidentul de la Fukushima. Dar ce ne spune Comisia? Nu mai e nevoie să luăm probe, să facem măsurători. Autoritățile japoneze iau măsuri, știți că au valori inferioare nouă, sunt mult mai protectori uh, față de sănătatea lor decât europenii, de remarcat dar nu ni se spune exact de ce se renunță la anumite șantioane, de ce acele prefecturi um, sunt considerate acum în regulă și în funcție de ce criterii s-a uh, propus acest regulament. Apoi, mai există o altă problemă. Ce analizăm? Știți de fapt că accidentul de la Fukushima a avut foarte multe uh, a dus la eliberarea de mai mulți izotopi de cesiu. Dar s-a uh, eliberat o cantitate considerabilă de cesiu uh, periculos și în care în continuare uh, este eliberată pentru că încă se folosește apă pentru a răci, uh, a fost folosită apa la răcire și încă e pusă în, uh, în diverse recipiente și noi uh, cerem să se adauge măsuri privind tricesium, care are durată de, și înjumătățirea vieții la 2 ani și jumătate și de asemenea pentru stronțiu și alte elemente. Și în plus, mai e o problemă. Știți că importăm uh, orez din Japonia. De ce? Pentru a-l da bebelușilor. Știm că limita pentru bebeluși e uh, 50 de becreli uh, pe kilogram, dar uh, ni se spune uh, că, trebuie, că putem să-l importăm. De ce nu facem ca australienii sau alții care se întreabă? De ce să nu dăm uh, copiilor mici uh, orez cu zero becreli? Deci e ceva de neînțeles. Noi credem că ar trebui să nu mai importăm orez, mai ales pentru bebeluși. Apoi, o altă problemă. Știți că săptămâna trecută a fost o delegație japoneză aici și le-am pus și o întrebare directă. Există milioane de metri cubi de apă stocați acum în centralele din Fukushima, puși în containere și întreb comisia dacă poate să facă niște, să ia niște înșantioane pentru a vedea ce e în cuvele respective. Pentru că ni se spune că nu avem decât tricesiu, dar uh, sunt și alte produse de fiziune, americiu, plitoniu, stronțiu și așa mai departe. Nimeni nu știe. Amintiți-vă de TEPCO, care avea niște legături cu guvernul, ei bine, ei vor să arunce toată apa aceea în Pacific, dar când le-am spus toate elementele radioactive, ce e acolo? Și mi-au spus că nu știu. Deci, nu măsurăm nimic și aruncăm acești mi- milioane de metri cub de apă în Pacific. Vor fi contaminați peștii, algele și totul. Deci, nici nu se pune problema să facă acest lucru și Europa are ceva de spus, mai ales că există, după cum știți, un acord de liber schimb cu Japonia. Iată de ce vă invit să votați pentru această moțiune pe, ca să împingem uh, Comisia să-și retragă acest proiect de regulament și să prezinte unul nou în aprilie 2020 care să asigure un nivel mai mare de protecție pentru sănătatea umană și pentru mediu și în plus ca să obțină uh, informații suplimentare despre ce se întâmplă în Japonia și de, mai ales de ce importăm produse din Japonia dacă sunt contaminate. Mulțumesc pentru PPE. Mulțumesc că îl înlocuiesc pe domnul Canef, care e raportorul uh, din umbră PPE pe acest uh, dosar și nu poate participa. Domnia sa se opune acestei obiecțiuni. Poziția sa se bazează pe fiabilitatea controlelor aplicate acum, bazată pe datele trimise de autoritățile japoneze pentru 2017 și 2018 și pe probele uh, Uh, că nu s-a depășit nivelul acceptat de radioactivitate. Uh, pentru furaje și alimente uh, analizate, obținute în al optulea sezon de recoltă după accident. Consideră că avem acel acord de liber schimb și de aceea nu putem ridica această obiecție. Și de, ase- de aceea spune că Comisia Europeană ar trebui să ofere informații mai detaliate Parlamentului în legătură cu uh, aceste chestiuni. Însă problema nu trebuie atribuită relațiilor și schimbului dintre Uniune și Japonia. Deci, în concluzie, PPE va respinge această obiecție mâine. Mulțumesc! Thank you for SND. Mulțumesc la socialiști. Vă mulțumesc foarte mult pentru că avem această discuție. Să-i spun în primul rând doamnei Rivezi că înțeleg uh, temerile sale în legătură cu aceste produse alimentare. Ele trebuie să fie sigure atunci când intră în Uniunea Europeană. Când vine vorba de această obiecție depusă, apare, apar aici mai multe elemente. Uh, transparența datelor și apoi uh, în ce privește deci, sistemele de răcire. Aici să știți că am primit datele acelea. Iar cât privește apele, sau calitatea apei respective, într-adevăr, aici este vorba de o provocare. Nu știm însă ce se va întâmpla înainte de 2021. Mi-ar place ca aici, în Uniunea Europeană, să putem să facem ceva. Da, trebuie să ne îngrijorăm, dar nu această obiecție va fi cea care ne va ajuta. Deci vă spuneam că nu sprijinim noi ca și grup această obiecție, deși preocupările acestea există, le împărtășim trebuie ca Comisia să înțeleagă, să primească date legate de aceste ape folosite la răcirea reactorilor de la Fukushima. Într-adevăr, nu susținem obiecția, dar, pe de altă parte, da, această provocare merită să fie uh, abordată. Uh, Veronique Trilenoir de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă n-am avut până acum vreun incident, uh, pe timp de șapte ani de când se efectuează aceste controle și inspecții. Și, dragă Michel, uh, interdițiile acestea nu vizează toate alim alimentele. Și până una alta, uh, ideea cu aruncarea în Pacific a acestor uh, substanțe nu s-a întâmplat pentru că ministrul în chestiune și-a dat demisia, tot trebuie uh, să uh, spunem că, deși votăm împotriva acestei obiecții, noi suntem uh, pentru protecția cetățenilor împotriva tuturor formelor de cancer. Nu poți să-ți dorești o mare luptă împotriva cancerului aici, la Parlamentul European, fără să uiți de riscul radioactivității. E nevoie, bineînțeles, cum ai spus și tu, de mai multă transparență și obiectivitate. Deci o să votăm pentru această obiecțiune. ID. Din partea I și D. Domnule președinte, personal uh, și alți colegi din grup uh, nu sunt pentru sectarismul politic. Și uh, să știți, doamnă Rivazi, că vă vom sprijini în acest demers, doamnă Rivazi, pentru că sănătatea e mai bună decât toate și merge dincolo de politică. Ceea ce ne spune doamna Rivazi ne hrănește îndoierile pentru că, într-adevăr, deseori am discutat texte cu cifre care nu erau, de fapt, confirmate de studiile independente. Nu este cazul aici. Principiul precauției pare mereu încălcat, dar când avem riscuri adeverite de îmbolnăvire de cancer, Acestea, ă, într-adevăr, sunt reale, sunt riscuri plurifactoriale care se acumulează și sunt multiplicate de alte riscuri. Trebuie să fim uh, atenți, chiar dacă cifrele date deocamdată sunt destul de uh, pozitive. Încă o dată, noi sprijinim această obiecție. Și acum, din partea ECR-ului. Suntem de acord cu această obiecție. Uh, pentru că e vorba de niște condiții pentru import care au fost revizuite în mod arbitrar mm, de 15 ori în ultima vreme, iar ce privește cesium, aici în Europa suntem mai stricți cu această substanță decât uh, în Japonia și mai bine de șapte ani de controle nu au uh, adus totuși în uh, atenția noastră substanțe neconforme. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna Hazenkamp. Într-adevăr, uh, avem această problemă cu radioactivitatea de la Fukushima. En niet op eigen testgegevens. Kan de commissie bevestigen? Și eh, vrem să vă întrebăm, eh, întrebăm comisia în legătură cu faptul că, de fapt, eh, japonezii nu sunt așa de stricți când vine vorba de nivelurile de radioactivitate sau chiar și cu nivelul testelor pe care ei le fac. S-a vorbit că uh, ei erau gata să arunce sau să dea drumul în mare uh, acestor ape contaminate Vă dați seama cât de periculoase pentru viața uh, marină. Și ce facem cu acordul de liber schimb cu Japonia? Dacă am umbla la preferințele comerciale, ce s-ar întâmpla? Nu cumva uh, ne găsim într-o situație extrem de periculoasă. Și Trebuie să credem că dacă preacordul de liber schimb uh, intră în vigoare, uh, atunci uh, ce se întâmplă cu standardele noastre de siguranță? Cum să promovăm comerțul cu orice preț, cu Japonia, în condițiile în care este o țară care foarte mulți delfini sunt uciși cu brutalitate în fiecare an. Dau cuvântul celor de la DG Sante pentru două minute. Bună ziua! Uniunea Europeană a luat măsuri restrictive în ceea ce privește importul de alimente și de uh, hrană pentru animale um, din Japonia, cu suspiciunea de uh, contaminare radioactive. E vorba de măsuri care sunt în vigoare de 2 ani încoace și vizează cesiul 234-237 prezent în anumite produse agroalimentare. S-au făcut inspecții foarte amănunțite, um, s-au luat um, mai bine de 3000 de uh, eșantioane și s-au analizat în ultimii ani Informațiile sunt există, sunt disponibile, sunt publice. Autoritățile statelor membre au uh, făcut și ele controle ale acestor produse uh, importate din uh, Japonia. Nu s-a observat niciun fel de neregulă sau neconformitate um, de șapte ani încoace, deci din iulie 2011. Noi analizăm cu multă atenție uh, aceste date, inclusiv cele furnizate de către autoritățile japoneze, care sunt foarte amănunțite de altfel, și le transmitem autorităților uh, statelor membre care se ocupă cu controlele importurilor. Noi solicităm să nu se mai pretesteze pentru conformitate importurile, ci să ne bazăm pe datele furizate de uh, unitățile administrative, prefecturile din Japonia din ultimul an. Pentru Fukushima, totuși, e vorba de o abordare mai prudentă, pentru că e vorba de rezultate din ultimii doi ani, care trebuie să fie analizate, așa cum a spus doamna Rivazi, uh, limitele maxime în Japonia sunt totuși uh, foarte uh, mici și bineînțeles că uh, trebuie să ne punem întrebarea ce s-ar întâmpla dacă ar fi un accident nuclear în Europa și care ar fi atunci limitele noastre acceptate. Încă o dată avem uh, sute și mii de uh, rezultate analitice uh, Um, obținute din uh, analiza uh, eșantioanelor de uh, diverse produse agroalimentare, inclusiv carne de vită. E vorba de date strânse între 2016, 2011 eh, și 2018. Comisia analiza cu atenție aceste date și membrii Parlamentului dumneavoastră au primit uh, toate informațiile respective la cerere. Bineînțeles că Comisia monitorizează în continuare situația și e interesată de tot ce furnizează uh, uh, japonezii ca și informații. Bineînțeles că decizia noastră este una care poate fi revizuită, schimbată în orice moment dacă apar noi elemente. Suntem foarte uh, Uh, informații în legătură cu evoluția uh, radioactivității apelor uh, la uzina atomică, atomică de la Fukushima Daiichi și suntem, bineînțeles, atenți la tot ce înseamnă tratarea apelor contaminate. Dacă sunt evoluții contrare, vom fi gata să acționăm și noi. Deci, Comisia având în vedere datele foarte numeroase existente și condițiile stricte impuse, consideră că uh, toate elementele sunt uh, întrunite astfel încât uh, Comisia uh, poate să spună că nu își depășește competențele când vine vorba de legea alimentației în momentul în care propune acest act de punere în aplicare. Uh, care este uh, obiectul obiecției. Vă mulțumesc, vom vota mâine. Acum, ultimul punct de ordine de zi, pesticidele. O să încep cu, prin a da cuvântul doamnei uh, Hazekamp și apoi coraportorului um, și apoi verzii. Doamna Hazekamp, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din păcate, iarăși suntem în situația de a autoriza niște pesticide cât se poate de periculoase. Parlamentul nostru a solicitat uh, să nu se mai dea autorizația pentru, uh, sau prelungirea autorizației pentru substanțele acestea, având în vedere problemele pe care le aduc pentru oameni și pentru mediu. Acum iarăși vine Comisia cu o nouă propunere în acest uh, domeniu substanțe care, care sunt perturbatori endocrinieni, printre altele. Ei spun că trebuie să se prelungească această autorizație pentru că uh, încă nu s-au uh, încheiat toate procedurile legate de autorizarea, autorizația respectivă. În ce privește Mancozeb, de pildă, autoritățile olandeze au toate datele de care au nevoie E foarte important să facem asta pentru că această uh, prelungire a autorizației se termină sau expiră în, la sfârșitul lunii ianuarie. Mancozebul este foarte folosit în Uniunea Europeană și este cu uh, efecte cât se poate de negative. S-a văzut foarte clar că fermierii, familiile lor uh, se îmbolnăvesc din cauza expunerii la aceste, aceste substanțe, Mancozebul fiind unul cât se poate de neurotoxic. Mai mult decât atât, agenția ECA a concluzionat și ea că e vorba de o substanță periculoasă, așa cum este periculos uh, și mecoprop P este o substanță care trebuie interzisă cât mai curând posibil. Este irresponsabil să-i mai lăsăm pe oameni să suporte sau să fie expuși această substanță încă un an de zile, având în vedere efectele sale. Comisia, în regulamentul său din 2015, a și uh, vorbit despre această substanță. Este pe lista de substanțe perturbatoare endocriniene și este foarte clar că riscurile asumate sunt uh, disproporționate pentru mediu, pentru oameni și uh, Comisia ar trebui să interzică aceste două substanțe foarte periculoase și a avut deja uh, ocazia să o facă pentru că deja datele acumulate în acest sens o dovedesc datele științifice. Iată, vreau să cer, uh, comisie, să cer comisiei să ne spună ce se întâmplă cu aceste substanțe care fac obiectul uh, um, acestei obiecții. Uh, Înțeleg că trebuie să limităm folosirea acestor substanțe cancerigene și periculoase. În orice caz, însă, trebuie să ținem seama de datele științifice, numai pentru că pe baza lor putem lua decizii. În cazul acesta e vorba de prelungirea autorizării pentru 10 substanțe care deocamdată au autorizație. Uh, evaluarea uh, s-a făcut, dar încă nu s-a luat o decizie. Situația e destul de clară din punct de vedere juridic. Comisia cere uh, prelungirea acestor autorizații pentru că uh, nu a fost posibilă evaluarea de motive ce nu țineau de producători, de cei care au solicitat autorizarea. Trebuie uh, ca evaluarea să fie făcută în întregime de către EFSA, adică dacă se prelungește cu 3, 6 sau 12 luni autorizația, aceasta se face în funcție de decizia EFSA. Deci nu se face, nu se ia o decizie de uh, autorizarea acestor produse în mod arbitrar, fără bază științifică. Dacă acestea nu ar, mai, uh, nu ar fi prelungite, atunci nu ar mai putea fi folosite în uh, agricultura europeană uh, în condițiile în care nu există substitui, substanțe de substituire. Deci am reduce din competitivitatea agriculturii noastre. Noi producem uh, în condiții foarte stricte cele mai bune alimente din lume și uh, această decizie uh, ar putea pune în pericol competitivitatea agricultorilor noștri, chiar traiul lor și deci propun să respingem această obiecție. Mulțumesc. No, okay. Partea socialiștilor? Da. Domnul Horsic de la Renew. Iată, Iată un caz uh, în care Comisia din nou a venit și ne prezintă la pachet o serie de pesticide problematice, eu nu sunt împotriva lor ca atare, ar fi aici uh, două substanțe vizate. E vorba de mancozeb și, uh, mă scuzați pentru pronunție, fi piraclostrobin, problema. nu, dimoxitrobin. Problema este că acestea nici măcar nu au nevoie de autorizație. Pe de o parte, există presiuni de a le menține pe piață prin prelungirea autorizației deja acordate și, pe de altă parte, Comisia ar putea să exemplu de la altă substanță la, în care, în, care, în caz, caz a, avut o, a luat o măsură bună, pozitivă. Încă o dată, sunt substanțe care pot să fie înlocuite cu alternative mai puțin periculoase, acestea două. Din partea IR și D, pe, nu văd pe nimeni, de la ECR, noi suntem împotriva acestei obiecții, uh, spune domnul Fondra. Cred că pentru fermieri uh, e important să poată să prevadă situația. Nu e vorba decât de o simplă prelungire. Nu vedem de ce această obiecție ar putea fi considerată ca fiind una bine argumentată. Din partea verzilor, îmi pare bine că pot să tracă concluziile, o să fiu uh, succintă, mă uimesc anumite afirmații Dimoxitrobin și mancozeb sunt substanțe active prezente în uh, erbicide, sunt toxice și au uh, efecte de perturbare a sistemului uh, endocrin. Comisia le-a clasificat ca atare, însă le permite utilizarea fără a se justifica și încălcând legislația. Aceste substanțe nu ar trebui să fie acordată pentru aceste substanțe și dacă se dă autorizație, ea să fie una limitată în timp, având în vedere riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător și având în vedere că Comisia intervine cu a treia prelungire pe aceste substanțe, este foarte clar că Comisia are mai mult interese economice decât dorința de a menține biodiversitatea sau sănătatea uh, deci, noi suntem împotriva prelungirii autorizației, cel puțin pentru aceste două substanțe menționate. Vă mulțumesc și acum de la Comisie DG Sante. Mulțumesc și uh, bună ziua! Vreau să comentez uh, ceva în legătură cu acest proiect de rezoluție. După părerea mea, noi nu ne depășim uh, prerogativele de punere în aplicare uh, cu această măsură. Ea urmează o procedură bine cunoscută din articolul 17 din regulamentul PPP, uh, care spune că dacă expiră cumva autorizația pentru o substanță și producătorul nu are ce să facă altceva, atunci Comisia trebuie să prungească autorizația respectivă. Chiar și la ombudsman recent, un caz a confirmat uh, această obligație care revine comisiei. Este cazul pentru toate cele 10 substanțe care apar în regulamentul de punere în aplicare menționat. Trebuie spus că această măsură și această procedură de articolul 17 se aplică indiferent de clasificarea acordată uh, acestor, unei substanțe sau alteia, indiferent deci de criteriile care sunt uh, menționate. Deci, a clasifica într-un fel sau altul uh, o substanță nu înseamnă că comisia nu trebuie să îi prelungească autorizația. Din păcate, apar și au apărut și în trecut o serie de întârzieri în cadrul procedurilor Ehm, de, și asta din mai multe motive. Deseori apar aceste întârzieri, întârzieri legate de evaluarea statelor membre raportoare. Aici, în speță, se petrecea uh, o, o analiză specifică condusă de agenția ECA, uh, pentru uh, substanțele periculoase, o procedură pe care Comisia o face din ce în ce mai des pentru a avea uh, coerențe între aceste uh, proceduri. Lucruri care apoi apar și în concluziile EFSA. Iată de ce întârzierea în acest caz. Au fost nevoie și de date suplimentare pentru a implementa noile criterii ca și substanțe pentru substanțe care perturbatoare endocriniene și așa mai departe. În legislația noastră, bineînțeles, dacă se acordă aprobarea sau renoirea unei substanțe, ea trebuie să îndeplinească cerințe, criterii, deci de siguranță pentru persoane, pentru animale, pentru mediul înconjurător. pentru aceste substanțe, mancozeb și dimochistrobin, vor exista analize. Deja la Banco Zeb uh, suntem destul de avansați. EFSA are deja concluzii trase și managementul de risc agenția de la ECA va avea și el, va fi și el publicat. La dimoxistrobin încă mai trebuie să fie analizate niște elemente și asta în interesul consumatorilor, pentru că aceștia vor putea să uh, ia niște, să facă niște alegeri informate, având în vedere uh, opinia EFSA. Comisia consideră că procedura paralelă și informații suplimentare solicitate au dus la niște întârzieri, dar pentru a proteja sănătatea consumatorilor este important ca toate informațiile disponibile să fie analizate și așa mai departe. În această etapă nu este clar uh, ce decizie de management de risc va fi luată pentru cele două substanțe, dar vreau să vă dau asigurări că ne vom baza pe, pe știință uh, și în spiritul protecției uh, mediului, persoanelor și animalelor. Vă mulțumesc foarte mult! Încă o dată, votul va fi mâine. Reamintesc că începem la 9.30 mâine. Vom discuta cu șeful Bay. Încheiem ședința de acum și trecem la ședința coordonatorilor.